Dear colleagues, um, we're, going to, we're going to make a start. Um, we have a vote uh, straight after this item and I don't want to squeeze the time. Dragi colegi, haideți să începem că uh, suntem grăbiți și uh, uh nu vreau să nu avem timp și trebuie să grăbim așa o prezentare importantă, deci haideți să ne grăbim. Uh, avem uh, o prezentare importantă. Uh, prezentare a lui Michael Flaherty pe care pe care îi mulțumim că este alături de noi și mulțumim că ne prezintă programul de lucru anual și prioritățile agenției pe 2018. Și, colegi, dragi colegi, vă reamintesc că, suntem difu- că este difuzată această reuniune și uh, astăzi uh, o să discutăm despre Agenția pentru Drepturi Fundamentale, una dintre cele mai importante agenții ale noastre. Vreau să vă spun că am avut o vizită rodnică la Fra de curând uh, și vreau să-i mulțumesc lui Michael și uh, personalului pentru uh, toate um, activitățile la care am putut participa și modul amănunțit în care am discutat acolo. Va vorbi și Michael despre asta, dar voiam și eu să vă spun câteva cuvinte, bineînțeles, și să-i mulțumesc. Acum uh, vreau să vă spun ceva anume despre această vizită. Este vorba despre asistența și sprijinul oferit în mod individual membrilor de către FRA. S-a vorbit despre acest lucru. Mai există și uh, alte aspecte strategice și de structură de care va vorbi uh, Michael și și nu numai, bineînțeles. Acum uh, vreau să vă spun că am avut o evaluare uh, externă, independentă, conform articolul 31 al regulamentului FRA. A avut loc deci această evaluare pe care o avem, care rezultate sunt pe site Acum, uh, ca să nu mai uh, zăbovesc, uh, vreau să-i dau imediat cuvântul lui Michael pentru programul anual al FRAPE 2018, după care vom avea o rundă de întrebări și răspunsuri. Bine ai venit, Michael, și îți dau cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc pentru această invitație. Vreau să vă mulțumesc personal pentru că ați petrecut o zi întreagă alături de noi. Pentru noi a fost extrem de uh, valoroasă această experiență și ne-a permis să înțelegem mai bine prioritățile comisiei dumneavoastră pentru a ști cum o ajutăm, cum o, să o ajutăm mai bine. Stimați membrii uh, anul 2018 nu mă umple de optimism în ceea ce privește mm, situația față de 2017 și nu mi se pare că lucrurile stau mai bine. În continuare se înregistrează abuzuri la un nivel uh, neacceptabil uh, se dă înapoi de la angajamente la nivel de lideri și la nivel înalt. Și nu există convingere în rândul opiniei publice cum că drepturile omului sunt uh, ceva care contează și care uh, există pentru a-i ajuta. Iată de ce avem uh, nevoie să nu precupețim niciun efort, iar dumneavoastră în Parlamentul European trebuie să dați dovadă de spirit de conducere în acest uh, sens și în acest efort. Agenția noastră vă va sprijini în continuare în acest uh, sens la nivel de decizional și la nivel de politici pentru a consolida drepturile omului în Uniunea Europeană. Și pentru a ne încadra activitatea noastră de sprijin cum trebuie uh, Uh, am adoptat un plan strategic pe 5 ani, în decembrie anul trecut, la nivelul Consiliului de Administrare, care ține cont de cadrul multianual tematic uh, cu care am ajuns la un acord uh, la care am ajuns la un acord cu instituție și ține cont și de evaluarea externă despre care a vorbit acum domnul președinte. Acest plan cincinal uh, se regăsește anual la nivelul programelor de lucru, iar programul de lucru pe 2018 uh, conține 45 de uh, proiecte individuale și diferite. Astăzi vreau să vă vorbesc despre câteva proiecte care s-ar putea să vă intereseze pe dumneavoastră la comisia dumneavoastră. Acum câteva săptămâni am publicat un raport la care am lucrat un an de zile în ceea ce privește situația societății civile, spațiul pe care îl ocupă societatea civilă în Uniunea Europeană, fiindcă există presiuni în toate uh, statele membre uh, care sunt diferite, bineînțeles, dar uh, există presiuni asupra societății civile Uh, care, și există acestea la nivelul intern al Uniunii Europene, nu numai la nivel extern. Noi am, ne ocupat de acest subiect pe baza regulamentului nostru de uh, fondator care ne cere să lucrăm strâns cu societatea civilă și care înseamnă că avem o răspundere orizontală de a verifica uh, care este starea de sănătate a societății civile. Și am constatat că în toate statele membre ale Uniunii Europene există presiuni de natură reglementativă, financiară, de acces la procesul decizionar asupra societății civile și uneori, din păcate, chiar, uh, chiar amenințări uh, la adresa oamenilor și uh, adresa proprietății. Am identificat însă, vă spun asta cu bucurie, și bune practici în unele state membre și acest lucru, bineînțeles, merită să fie menționat. Raportul s-a terminat cu unele recomandări în ceea ce privește accesul la finanțare, în ceea ce privește modul în care legislația trebuie să fie redactată în acest sector, precum și instituirea unei capacități europene pentru a monitoriza aceste tipare de presiune asupra societății civile. Și vom continua, bineînțeles, această activitate și pe parcursul anului uh, acesta. În al doilea proiect, uh, subiect important pentru noi, este cercetarea în ceea ce privește drepturile fundamentale uh, în ceea ce privește folosirea de către Uniunea Europeană a sistemelor TIC uh, de dimensiune mare. Aceasta este o muncă de cercetare care include nouă dosare legislative pe rol, iar pe baza acestei activități am, uh, am elaborat deja trei avize juridice pe care le-am trimis Parlamentului, iar rezultatele proiectului vor fi publicate pe 28 martie. Vreau să vă vorbesc acum despre câteva îngrijorări în ceea ce privește drepturile fundamentale cheie pe care le-am identificat prin intermediul cercetării pe care am desfășurat-o în ultimii doi ani. În primul rând, avem o problemă uh, în ceea ce privește faptul că subiecții uh, acestor date colectate nu își cunosc drepturile suficient. În al doilea rând, ne îngrijorează faptul, uh, ne îngrijorează cât de precisă și, uh, și acuratețea acestor date, fiindcă greșelile din sistem pot aduce cu sine uh, um, mari probleme legate de drepturile omului, fundament, drepturile fundamentale ale omului. Ceea ce ne duce într-un alt domeniu care ne îngrijorează este vorba despre uh, dreptul de acces uh, a uh, persoanelor uh, despre care s-au colectat date și dreptul de a șterge aceste date. Din păcate, există prea multe greșeli uh, în ceea ce privește aceste date care au fost introduse. Iar apoi, în ceea ce privește interoperabilitatea acestor sisteme de dimensiune mare, am publicat deja un raport în contextul participării noastre la grupul de nivel înalt de experți al Comisiei, iar acest raport spune aceleași lucruri pe care le-am spus eu aici și nu numai, bineînțeles, mai ales în contextul interoperabilității. Se pune accentul asupra importanței de implementației principiul uh, limitării scopului. Iar cercetarea noastră în acest domeniu a arătat că interoperabilitatea nu este o provocare doar în ceea ce privește drepturile omului, în egală măsură poate să ofere rezultate foarte bune în ceea ce privește uh, găsirea copiilor dispăruți, dispăruți, de pildă. Aveți propuneri de interoperabilitate care se discută chiar acum și considerăm că constatările acestea sunt foarte importante pentru uh, deliberările dumneavoastră. Și vreau să vă spun totuși că există unele elemente ale propunerii pe care o discutați la ora actuală, pe care nu le-am revizuit, pentru că nu fac obiectul discuțiilor de la grupul la nivel înalt, ci vreau să mă refer mai ales aici la propunerile cu privire la uh, detect detectarea identității multiple și, uh, și registrul de identitate comun. Ne-am bucurat dacă Parlamentul ar solicita un aviz juridic, ne-ar solicita un aviz juridic în ceea ce privește interoperabilitatea. Bineînțeles, suntem gata să, uh, vă să oferim un astfel de aviz dacă ne cereți. Și în egală măsură am dorit să vă sugerăm că dacă vă interesează, noi ne-am bucurat să vă putem prezenta mai detaliat constatările cercetării privind datele biometrice. Acum, al treilea subiect la hotspoturile de migrație, centrele de primire. Suntem foarte implicați aici, suntem implicați în acest subiect de 2 ani de zile, bineînțeles. Iar acum câteva săptămâni am semnat un nou memorandum de înțelegere cu guvernul elen pentru a ne prelungi activitatea cu încă un an. Ce facem noi aici? Ei bine, în Italia, de pildă, suntem foarte implicați în ceea ce privește uh, revizuirea procedurii de operare a acestor centre pentru a le sprijini și le, le ajuta să respecte mai bine drepturile fundamentale, mai ales în contextul protecției copiilor, de pildă. În egală măsură oferim sprijin guvernului italian, care în, acum își revizuiește uh, structura și aranjamentele privind tutela. Iar la, în ceea ce privește Grecia, o îngrijorare pe care o avem la ora actuală o reprezintă violența pe bază de uh, gen și de sex. La ora actuală uh, facem o cartografiere a capacităților pentru a vedea cum putem rezolva această problemă foarte gravă care manifestă în centrele de pe insule grecești. Iar în ceea ce privește implicarea noastră aceste centre, vreau să vă spun că de, de curând s-au împlinit doi ani de, la, um, de când am început să raportăm lunar. Lunar, de doi ani de zile, publicăm rapoarte uh, Uh, cu date detaliate în ceea ce, nu numai în ceea ce privește aceste uh, centre, și în ceea ce privește cele 14 state membre cele mai afectate. Iar într-un raport general pe care l-am publicat acum câteva săptămâni, am identificat 5 domenii care reprezintă o provocare în mod consecvent, în mod constant, care pun probleme în mod constant în toate aceste 14 state membre care sunt cele mai afectate și unde ne-am desfășurat noi această analiză. În primul rând este vorba despre faptul că există greutăți în mod constant în ceea ce privește accesul la protecție proceduri de azil. Uh, cum să vă explic? Adică accesul este limitat și a, a scăzut față de acum 2 ani în ceea ce privește unele state membre. Odată ce se obține acces, totuși, în unele state membre durează procedura prea mult, iar procedura este adesea nevoioasă, mai ales în ceea ce privește dreptul la recurs. În al treilea rând, în continuare, există condiții de primire îngrijorătoare, um, condiții materiale, fizice, în ceea ce privește cazarea migranților, mai ales iarna. E vorba de lucruri de bază, cum ar fi faptul că uh, trebuie să ai un acoperiș deasupra capului și hrană. Nu se întâmplă asta peste tot, dar se întâmplă prea des. În al patrulea rând, E vorba de protecția copiilor. Protecția copiilor este în continuare foarte importantă și o îngrijorare mare pentru noi, cum s-a, cum s-a întâmplat și în ultimii doi ani și ne îngrijorează faptul că sunt uh, uh privați de libertate prea des copiii, sunt luați în custodie. Luarea în custodie trebuie să fie folosită doar ca ultim recurs pentru copii. Și ne-am bucurat să avem un schimb de păreri cu dumneavoastră și să vă oferim mai multe detalii în ceea ce privește aspectele ce țin de, de, de drepturile fundamentale ale omului în uh, contextul migrației și, uh, bineînțeles, într-un cadru mai larg decât situația din aceste centre de primire. Acum, un alt subiect, uh, drepturile fundamentale ale minorității rome. Vom publica două documente foarte importante anul acesta Primul în luna aprilie am terminat deja proiectul. Uh, este vorba de un raport privind uh, tendințele de uh, uh, discriminare împotriva populației rome. Uh, se bază pe baza um, activității EU MIDIS. Și mai sunt și alte elemente ce țin de acest fenomen. În al doilea rând, Credem că este foarte important să există o desegregare pe gen a activității noastre, acolo unde se poate. Și în luna septembrie, deci, vom publica o desegregare în ceea ce este uh, o defalcare pe gen în ceea ce este experiența uh, femeilor uh, migrante de etnie romă, iar acest acest lucru va fi foarte important pentru a înțelege cum stau lucrurile și care este experiența anume a femeilor de etnie romă Uh, în contextul hărțuirii și discriminării. Acum, un alt subiect, statul de drept. Bineînțeles uh, că uh, protejarea și apărarea statului de drept depășește subiectul drepturilor omului și a mandatului nostru. Cu toate acestea, însă, drepturile fundamentale stau la baza statului de drept, iar noi vă vom oferi în continuare, bineînțeles, sprijin în acest context. Una dintre contribuțiile cele mai importante din 2018 o va reprezenta dezvoltarea sistemului de informare privind drepturile fundamentale. Acest sistem uh, online va aduce la oaltă toate constatările, toate informațiile privind uh, uh statele membre și privind uh, Consiliul Europei, uh, Uh, și Uniunea Europeană și nu numai uh, toate aceste date vor fi uh, defalcate pe țară, ceea ce este foarte important pentru a vă sprijini activitatea dumneavoastră în acest domeniu. Și încă un, un proiect foarte important pentru noi reprezintă faptul că în 2016, iată, acum doi ani, am avut primul for internațional al drepturilor fundamentale. Deci, avem în 2018 un al doilea uh, for între 25-27 septembrie la Viena. Aceasta este o inițiativă foarte importantă pentru a avea discuții uh, între parteneri care nu se întâlnesc în mod obișnuit pentru a vedea cum putem să îndreptăm uh, mai repede către o protecție mai puternică a drepturilor uh, fundamentale în Uniunea Europeană. Uh, apartenența este tema anului acesta. Cum să aducem pe toți în același cort, să zicem, și odată ce toată lumea este în același cort, trebuie să fie tratată cu respect pe, și să se ține cont de diversitate. Uh, această Aici va fi prezent uh, ONU, Consiliul Europei, Uniunea Europeană și, în egală măsură, avem cetă cetățeni din societatea civilă locală și organizații pentru drepturile omului, Uh, comunități religioase, mediul de afaceri, va fi prezent foarte mulți tineri și toate acestea uh, vor fi uh, în, într-un context de organizare bazat pe creație, Data trecută, delegația Libe a participat la acest eveniment uh, în număr mare și vă rugăm, vă invităm să participați din nou. Așteptăm cu nerăbdare prezența dumneavoastră pentru a face deliberările și discuțiile și mai bogate, cum s-a întâmplat în 2016. Bineînțeles, vom putea discuta mai târziu despre monitorizarea rezultatelor forului. Și dacă îmi permiteți, domnule președinte, vreau să vorbesc acum despre câteva aspecte instituționale ale FRA. Așa cum ați spus și dumneavoastră, am uh, avut cea de-a doua evaluare externă a agenției care ne-a analizat prestația în cinci domenii, relevanța, eficiența, plus valoarea, coordinarea și uh, eficacitatea. Și mă bucur foarte mult că uh, pot să vă spun că am avut rezultate foarte bune uh, în toate aceste domenii. Evaluarea a adus cu sine și niște recomandări despre cum ne putem îmbunătăți activitatea, iar acestea au fost discutate la nivelul Consiliului Director în uh, decembrie. Și vreau să vă spun uh, un lucru care v-a fost deja transmis oficial, dar vreau să vorbesc despre unele dintre aceste recomandări care au fost deja acceptate de Consiliul Director. Vă dau câteva exemple dar le cunoașteți pe toate, bineînțeles. În primul rând este vorba despre faptul că agenția nu are competențe pentru a lua măsuri în ceea ce privește cooperarea polițienească și cooperarea judiciară. Se cere, deci, oferea de competențe și de mandat specific în acest sens. Apoi, ar, se spune că ar trebui să avem competențe pentru a, ne, pentru a face aviz din, avize din proprie inițiativă în ceea ce privește în ceea ce privește um, legislația europeană, acum uh, noi facem aceste avize doar la uh, solicitarea unei instituții, cel mai adesea Parlamentul, și în al treilea rând uh, s-a spus că nu avem resurse suficiente, nu în ultimul rând, nu putem să ne ridicăm la nivelul ambițiilor noastre din cauza faptului că nu avem resurse suficiente. Iar în cele din urmă, domnule președinte, dați-mi voie să vă reamintesc faptul că Comisia dumneavoastră uh, este consultată uh, la ora actuală în ceea ce privește numirea Comitetului Științific, uh, un subiect foarte important pentru noi. Comitetul Științific Independent reprezintă una dintre cele mai bune practici ale, ale agenției noastre. Este o dimensiune care ține de standardele noastre și ne asigură că cercetarea noastră este de calitate. vă rugăm, deci, să vă aplecați cu atenție asupra listei pe care o aveți de candidați pentru a alege, pentru a face alegerea cea mai bună. În curând va veni președinția austriacă care ne va, care va permite uh, multora dintre dumneavoastră să veniți la Viena uh, și nu numai la acest for despre care v-am vorbit, vreau să vă invit să, vă, să, ne invit, să ne vizitați la sediul agenției, ne-am bucurat foarte mult să vă explicăm mai bine ce facem la ora actuală. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, uh, Michael! Vreau să ridic câteva aspecte. În primul rând, bineînțeles că vom participa uh, pe deplin la forul care va avea loc în septembrie la Viena și mulțumesc foarte mult pentru invitație. Vreau să spun câteva uh, lucruri. Eu m-am fost la Viena de curând uh, și m-am întâlnit și cu Consiliul Director, cu, di- cu director și cu personal Uh, ca, ca și în alte, cu alte ocazii și am discutat uh, multe lucruri importante și vreau acum să subliniez multe lucruri pe care le-ai spus și tu și anume uh, că după evaluare, după această evaluare încerc, ați dori să, să vă extindeți competențele și mandatul, poate colegii vor dori să vorbească despre acest lucru, e vorba de avize din proprie inițiativă, resursele insuficiente, uh, cooperarea judiciară și polițenească, în uh, chestiuni penale. Am luat note de toate aceste lucruri și am spus și atunci că vom discuta la comisie despre acest lucru și asta ai făcut și tu, acum ai ridicat aceste chestiuni. Este clar că acest, uh, această tematică este largă, dar vreau să vorbesc despre câteva lucruri practice și anume că că faci foarte multe rapoarte, faceți foarte multe rapoarte lucru pe care, care se vede foarte clar, care este munca uni, la nivel universitar care se face și vreau să, uh, să le spun în continuare membrilor că, că pot să ceară uh, ajutor de la FRAS, solicite asistență și sprijin. Poate că nu se înțelege acest lucru. În afară de asistența pe care o oferă instituțiile, se poate oferi asistență parlamentarilor în mod individual și asta este foarte important, fiindcă agenția uh, nu poate să uh, să-și desfășoare activitatea într-un, într-un domeniu atât de vast, fără contacte individuale. Deci este foarte important ca uh, membrii care se ocupă de un raport sau care au anumite interese în ceea ce privește drepturile omului să ia contactul cu agenția. Acum dau cuvântul în sală, în, uh, ce, începând cu Caterina. Grazie, grazie Presidente. <clears throat> grazie. Mulțumesc, domnul președinte, mulțumesc și domnului Oflarti pentru prezentarea sa cu privire la provocările uh, pentru 2018. Sunt destul de multe în materie de drepturi fundamentale. Dumneavoastră v-ați referit la numeroase aspecte, vă felicit um, pentru activitatea desfășurată până acum și pentru contribuția pe care v-ați adus-o și la activitatea noastră. În continuare ne confruntăm cu numeroase provocări, terorism, criza migranților și așa mai departe. Toate aceste um, provocări au legătură cu amenințarea față de drepturile fundamentale care apare și uh, online. Și un aspect care pentru mine este foarte important uh, este protecția minorilor. Social media este utilizată de tineri uh, de la o vârstă foarte fragedă. Reprezintă o oportunitate de schimb de opinii, de comunicare și așa mai departe, dar există foarte multe riscuri, cyberbullying, prozelitismul pentru radicalizare și extremism, uh, pornografia infantilă și încă multe alte riscuri. Eu vă întreb uh, pentru anul următor care sunt instrumentele pe care noi ar trebui să ne concentrăm atenția, noi în calitate de Parlament European, pentru a putea să-i protejăm pe minori în fața acestor riscuri. Dumneavoastră ați vorbit de multe subiecte și uh, cu referire la minori Ați uh, vorbit despre detenție minorilor, care nu ar trebui să fie niciodată acceptată. Anul trecut, la Parlamentul European, um, împreună cu doamna comisar Iurova, am avut uh, o întâlnire cu privire la minori, în special cu privire la detenție. Am discutat acest subiect astfel încât să ne asigurăm că minorii, doar pentru simplu fapt că sunt migranți, sunt luați în custodie publică. Deci, un aspect foarte important este și cel al minorilor neînsoțiți. Și tocmai de aceea aș vrea să vă întreb uh, ce ne puteți spune dumneavoastră cu privire la noua revizuire a textului Eurodac, în care s-a introdus posibilitatea de a identifica minorii ce trebuie protejați și ce pot fi protejați, adică minorii neînsoțiți, care pot fi protejați numai dacă noi le cunoaștem identitatea. Textul este încă în discuție, dar s-a introdus o vârstă mai scăzută pentru prelevarea amprentelor digitale, și anume 6 ani. În anumite cazuri uh, e nevoie de coerciție pentru a preleva amprentele digitale și aici mă refer la minorii de 17 ani, de exemplu, nu neapărat la copii. Aș vrea să știu care este părerea dumneavoastră vis-a-vis -vis de uh, această posibilitate. Ați vorbit de un alt aspect foarte important, presiunile externe asupra societății noastre și m-ați făcut să mă gândesc la un alt aspect la fel de important care are legătură cu terorismul. Cu siguranță că atacurile teroriste au lovit multe state membre, dar au și dus la un fel de discriminare în statele membre vis-a-vis -vis de comunitățile musulmane cu toate implicațiile acestei discriminări, desigur. A apărut o presiune asupra societății care ar putea să ducă astfel la o sporire a episoadelor de discriminare vis-a-vis -vis de aceste societăți. De asemenea, există sentimentul că acești oameni nu sunt uh, primiți, nu sunt implicați în societatea din care fac parte și nu sunt integrați. Cred că acestea sunt subiectele pe care ar trebui să le aprofundăm și dacă e posibil aș vrea să știu care e și poziția dumneavoastră. Mulțumim! Domnule Boni. Mulțumesc foarte mult pentru această prezentare foarte cuprinzătoare a programului de lucru și a priorităților pentru 2018. Cred că aceste provocări pe care le-ați menționat sunt foarte relevante pentru noi, sunt foarte importante pentru Uniunea Europeană. Sunt perfect de acord cu faptul că trebuie să ne concentrăm pe aceste aspecte legate de migranți, de hotspoturi sau um, pe discursul antițigănesc, dar Cred că trebuie să fim atenți și la fenomene mai noi, care sunt și ele în creștere. Aici mă refer în special la antisemitism, care e cu adevărat o problemă în multe state europene. Când vorbim despre statul de drept, cred că este important să avem în vedere sistemele judiciare și problemele cu care acestea se confruntă, dar nu numai. Cred că trebuie de asemenea să avem în vedere modificările pe care aceste evoluții le aduc în viața cetățenilor și trebuie să monitorizăm aceste situații, să vedem dacă cetățenii sunt expuși anumitor amenințări. Vă mulțumesc uh, pentru că v-ați concentrat pe aspectele digitale acuratețea informațiilor, accesibilitatea informațiilor, posibilitatea de a corecta aceste informații sau de a șterge anumite date. Cred că este foarte important în momentul în care va fi pus în aplicare pe deplin regulamentul general privind protecția datelor. Deci, cred că pentru noi este un aspect foarte important pe care trebuie să-l înțelegem foarte bine, pentru că cu siguranță se va regăsi în centrul dezbaterii cu privire la protecția vieții private și a datelor cu caracter personal. Deci, sper că acest raport, de fapt sunt încrezător că acest raport ne va aduce numeroase informații valoroase. Un ultim punct, uh, provocările pentru organizațiile societății civile. Vă mulțumesc foarte mult pentru acest raport, ați făcut o treabă excelentă și cred că trebuie să discutăm foarte multe aspecte din acest raport. Asta este o sugestie pentru Claude, dar și pentru dumneavoastră pentru că agenția a prezentat nouă avize. Acestea sunt uh, mai degrabă recomandări și cred că de multe ori trebuie să ne întoarcem la aceste recomandări. Nu e suficient să avem un raport, cred că trebuie să uh, reacționăm la aceste sugestii și la avizele din partea dumneavoastră unul din aspectele importante, finanțarea independentă a societății civile. Despre acesta vom vorbi în momentul în care ne vom pregăti rezoluția cu privire la finanțarea în mod autonom a organizațiilor care se implică în consolidarea democrației, a statului de drept și în înțelegerea cetățeniei în toate statele membre. Mulțumim foarte mult, domnule Boni, pentru că v-ați referit uh, la conținutul um, valoros al numeroaselor rapoarte și avize din partea agenției. Cum le folosim, într-adevăr, e o altă poveste și cred că trebuie să Facem asta mai bine decât am făcut-o până acum, pentru că conținutul acestor documente este foarte valoros și util. Avizul dumneavoastră cu privire la Eurodac și cum putem să gestionăm resursele împreună cu FRA. Domnul Iurec, care acum cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule O'Flaherty, Dumneavoastră ne-ați făcut o prezentare foarte interesantă în care ați afirmat că societatea civilă din Europa trece printr-o criză în care ar trebui și FRA, în gestionarea căreia și FRA ar trebui să fie implicată. În România, de exemplu, o mare parte din societate a cerut uh, organizarea unui referendum care să rezulte în includerea în Constituție a unei definiții a familiei uh, pe baza structurii uh, sale naturale, așa cum se întâmplă în Polonia, Slovacia și Cehia. Mi se pare că această solicitare este 100% socială, pentru că derivă Uh, din, uh, din societate, dar eu cred că nu ar trebui să utilizăm autoritățile publice pentru astfel de acțiuni, pentru că fiecare popor european ar trebui să poată să își folosească propriile mecanisme. Mai sunt și alte exemple de atitudini care contravin uh, bunei funcționări a societății civile, de exemplu, inițiative legislative din Polonia, din țara mea. Acum un an a fost lansată inițiativa socială Stop avorturilor. Eu aș vrea să știu care sunt interesele mediatorilor în aceste rezoluții. Practic, ce, vrea să se, ce vrem să obținem prin această rezoluție? Parlamentul European nu a înregistrat această inițiativă, nu a făcut nimic pentru a combate această inițiativă legislativă. Atunci însă presiunea a fost destul de înaltă și vă mai dau un exemplu. Mai este o rezoluție care vizează o inițiativă cetățenească împotriva avortului la care au participat 9500 de cetățeni. Această inițiativă este considerată o amenințare la așa numita democrație consolidată. În aceste cazuri pe care le-am menționat, de fapt, sunt amenințate drepturile la familie, drepturile la viață și protecția acestora. Și dacă mă gândesc la răspunsurile pe care le-am obținut din partea comisiei, îmi dau seama că aceasta a spus că nu intră în domeniul de aplicare a uh, instituțiilor, în competențele instituțiilor, ci că ar trebui să rămână la latitudinea statelor membre. Dar cred că ar trebui ca Parlamentul să se implice când vine vorba de o inițiativă cetățenească. Eu aș vrea ca agenția dumneavoastră să cunoască aceste probleme și să își mobilizeze autoritatea astfel încât să se asigure că aceste inițiative nu sunt sufocate pentru că aceste inițiative vor să protejeze persoanele care nu sunt suficient de bine reprezentate în cadrul acestui Parlament. De multe ori se ascultă numai vocea partidelor care se pot exprima în mass media, dar nu se aude vocea persoanelor care sunt, nu sunt suficient reprezentate. Doamna Jolie. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule O'Flaherty, pentru această prezentare. Dați-mi voie să reiau o întrebare din partea domnului Boni cu privire la regulamentul general privind protecția datelor. Unul dintre aspectele la care v-ați referit este acela că persoanele vizate, adică eu sau restul cetățenilor, nu își cunosc suficient de bine drepturile. De asemenea, v-ați mai referit la acuratețea datelor, care nu este tot timpul garantată în sistem. O altă întrebare. Considerăm că putem să rezolvăm aceste probleme prin punerea în aplicare a regulamentului general privind protecția datelor și eu mă gândesc că vă veți ocupa de monitorizarea implementării acestui regulament. Aici mă refer în special la modul în care ne cunoaștem da, ă, drepturile. Din acest punct de vedere ar trebui să existe câteva îmbunătățiri și aș vrea să mă, mă mai refer și la uh, forumul privind drepturile omului. În tot mai multe state membre, politicile identitare uh, încep și naționaliste încep uh, să câștige teren. Și aici mă uit și la țara mea. Lumea crede că poți să ai o singură identitate, identitatea națională, de exemplu. Însă, într-o lume din ce în ce mai globalizată, într-o Uniune Europeană tot mai integrată, observăm că există tot mai mulți cetățeni cu mai multe naționalități, care au mai multe identități. Uh, unele dintre acestea nu au nimic de a face cu naționalitatea, poate au de a face cu religia sau cu orientarea sexuală. Această idee de apartenență e importantă și sper că o veți lua și dumneavoastră în calcul, pentru că aș vrea să combatem această retorică retorică ce se bazează constant pe loialitatea uh, persoanelor și această loialitate este un concept destul de restrâns deocamdată. Vorbiți despre sistemul informatic privind uh, drepturile fundamentale. Este o versiune beta pe care o putem folosi deja. Am înțeles că putem să um, facem o căutare atât după subiect cât și după țară. Deocamdată ne-am confruntat cu probleme pentru că nu putem face o, o, o căutare că folosind criteriul țării. Am înțeles că aveți totuși informații în această bază de date și că faceți trimitere și la activitatea ONU. Aceasta este foarte utilă, cu siguranță că va fi foarte utilă și în activitatea următoare a Parlamentului. Deci vă întreb dacă există o versiune beta a acestui, acestei baze de date. Și acum trecem la dezbaterea privind cadrul financiar multianual. Ați făcut mai multe remarce cu privire la FRA și modul în care funcționează aceasta. Ați subliniat faptul că nu dispuneți de suficiente resurse. Cred că în această dezbatere trebuie să rezolvăm și acest aspect. Dar, în dezbaterea privind CFM, trebuie să ne punem următoarea întrebare. Alocăm suficiente resurse pentru uh, asigurarea respectării drepturilor fundamentale, cred că în raportul final trebuie să veniți cu mai multe date pentru a putea să le luăm în calcul în dezbaterea finală. Mulțumesc, uh, Judith. Mai uh, avem doi vorbitori pe listă. Vă sugerez să închidem lista după doi vorbitori, astfel încât să putem să-i dăm suficient timp domnului O'Flaherty ca să răspundă la aceste întrebări. Așa că vă rog, dragi colegi, să mă ajutați în acest sens, așa că mai luăm doi vorbitori. Cecil Kenge are cuvântul acum. Mulțumesc, Claude, îi mulțumesc și eu, domnului director Flaherty, pentru această prezentare. Eu aș vrea să adresez o întrebare specifică domnului director. În primul rând, însă, aș vrea să-l felicit uh, pentru raportul 2018-2020, uh, pe care îl consider foarte interesant, dar în aceeași măsură foarte obiectiv. Subiectele care mă preocupă pe mine, azil, imigrație, dar și discriminare și rasism, impun uh, o abordare holistică care trebuie să ia în calcul fiecare fațetă a acestui fenomen. De multe ori vorbim despre fenomene de masă, precum migrația, și nu putem să uh, uităm detaliile acestor fenomene. Aș vrea să mă refer la un punct care ar trebui să beneficieze de mai multă atenție. Acum câteva zile în Italia, la Macerata, un domn a ieșit în stradă și a împușcat șase persoane. Obiectivul era acela de a ucide ucide cât mai multe persoane de culoare. Și nu e vorba de un uh, incident izolat, pentru că cu câteva zile înainte, deja mai multe persoane făcuseră declarații cu privire la supremația rasei albe. Eu aș vrea să vorbim aici și despre afrofobie, un aspect pe care nu l-am găsit în acest raport apreciez eforturile pe care le-ați făcut pentru a combate discursul antițigănesc, islamofobia și așa mai departe, dar aș vrea, domnule director, să vă întreb dacă veți aborda și subiectul discriminării uh, persoanelor de origine africană și combaterea afrofobiei. S-a întâmplat un lucru foarte grav. Nu poate cineva să iasă în stradă și să împuște persoane nevinovate, iar acest lucru s-a întâmplat acum mai puțin de o lună. Și au fost tot felul de manifestații în acest sens. Lupta, deci, împotriva afrofobiei trebuie să beneficieze de atenția necesară pentru că prezintă caracteristici speciale de ură împotriva persoanelor de culoare și de descendență africană. De aceea vorbesc despre discursul care reafirmă su, uh, superioritatea rasei albe. Trebuie să combatem această formă de rasism, să combatem efort, uh, discriminarea, să consolidăm eforturile eforturile de incluziune a acestor persoane. De aceea consider că FRA poate să joace un rol esențial, în special în faza de colectare a informațiilor, pentru a ajuta Comisia să ia măsuri și să recunoască această formă de rasism. Când vine vorba de drepturile omului, eu susțin și ideea de a crea un fond european pentru drepturile omului și pentru democrație. Vă mulțumesc! Thank you, Cecilia. I know the issue is on the Mulțumesc uh, foarte mult. Uh, cu siguranță mai va răspunde la aceste întrebări. Și acum, în uh, final, doamna Ana Gomez. Eu sprijin ce a spus colega noastră cu privire la faptul că ar trebui să acordăm mai multă atenție acestei afrofobii, mai ales în contextul um, acestor acțiuni îngrozitoare uh, criminale care au avut loc la Macerata. Sigur că problema nu este una strict italiană, ci este o problemă care apare peste tot și sigur că se poate și înrăutăți. Domnule Flaherty, în primul rând doresc să vă mulțumesc pentru raport. Uh, este foarte detaliat și cred că um, ceea ce a spus uh, că agenția nu are suficiente resurse pentru tot ceea ce ar dori să facă și cu toate acestea, dumneavoastră faceți o treabă excelentă. Am ascultat uh, ceea ce a spus cu privire la migrație și care au fost îngrijorările dumneavoastră. Nu numai uh, activitatea pe hotspot-uri, ci migrația la modul general și dificultățile pe care le identificați în uh, procedurile pe care trebuie să le desfășoare solicitanții de azil. Am vizitat săptămâna trecută Iranul cu o delegație AFET de la Parlament și am m-am simțit rușinată, pentru că atunci când vorbim despre Iran, vorbim adesea în termeni negativi. Însă Iranul, cu 80 de milioane de cetățeni, deci cam de uh, dimensiunea Germaniei, a uh, primit de an bun 3 milioane de uh, solicitanți de azil și ei le-au oferit permis de lucru, le asigură educație tuturor, nu doar copiilor, ci și adulților, pentru că majoritatea refugiaților sunt, uh, de fapt, uh, afgani. Și, de asemenea, le oferă condiții bune și m-am simțit uh, rușinată ca cetățean al Uniunii Europene de modul în care acționăm noi, așa cum ați subliniat și dumneavoastră în ceea ce ați spus într-adevăr, domnul Orban spune că este împotriva migrației, dar uh, acest lucru este pur și simplu ridicol, aș spune. Aș dori de asemenea să vă întreb un lucru. Atunci când... Bun, dumneavoastră vă ocupați de ceea ce se întâmplă în Uniunea Europeană. Dar avem responsabilități și anumite state membre externalizează responsabilitate către alte țări, către Libia, de exemplu, de unde provin refugiații și sunt bani ai contribuabililor care sunt implicați. Și uh, noi ar trebui să formăm oameni uh, să se ocupe, dar de fapt lucrurile nu se întâmplă așa. Și refugiații au de suferit. Aș vrea să știu dacă ați avut ocazia să mergeți și să vedeți ce face efort în ceea ce privește formarea de formatori în zonele respective. Și în fine aș dori să spun că Vă sprijin în acest demers, în solicitarea dumneavoastră de a vedea ce se întâmplă în ceea ce privește cooperarea judiciară și materie polițienească în materie penală. Acest lucru nu se întâmplă numai într-o țară, dar într-o anumită țară uh, se întâmplă adesea uh, lucruri îngrozitoare. Este o țară în care un jurnalist a fost uh, asasinat de curând. Vorbesc de Malta. E bine, acolo există dificultăți în ceea ce privește operarea și funcționarea sistemului judiciar și polițienesc. Și uh, Cred că un input din partea FRA ar fi foarte important în acest sens. Aș dori să vă aplicați asupra acestor lucruri, pentru că sunt aspecte foarte importante și în acest caz uh, special, inputul dumneavoastră ar fi foarte important. Președintele, uh, vă mulțumesc că îi dau cuvântul domnului Flaherty pentru a putea răspunde. Mulțumesc, mulțumesc Comisiei pentru toate aceste întrebări uh, foarte interesante. Uh, voi încerca să răspund la cât mai multe. Doamna Canice, ați uh, întrebat uh, cu privire la copii, la internet și modul în care ne asigurăm că sunt respectate drepturile fundamentale pe internet. Aș vrea să vă spun că agenția inițiază un nou proiect anul acesta cu privire la drepturile fundamentale și algoritmi și înainte să vorbim despre această nouă zonă de angajament, va trebui să abordăm uh, aspectele tehnice din punct de vedere al uh, drepturilor fundamentale. Tehnologie blockchain, uh, reclamații și așa mai departe. De asemenea, am încheiat un proiect cu privire la analfabetismul mediatic, dedicat atât copiilor cât și adulților, astfel încât aceștia să poată interpreta mai bine ce site-uri accesează pe internet. În ceea ce privește grija față de minori și în contextul Eurodac, Vă amintesc că agenția a venit cu un aviz dedicat acestui subiect uh, pe care l-a înaintat Parlamentului. A făcut acest lucru pe 22 decembrie 2016. În avizul respectiv am trecut prin toate propunerile Eurodac, începând uh, cu uh, conformitatea drepturilor fundamentale și ajungând până la uh, utilizarea forței și amprentarea copiilor și uh, protecția acestora, în fine. Iar în ceea ce privește contraterorismul și uh, nivelul crescut de discriminare împotriva musulmanilor, discriminarea um, uh, persoanelor de origine africană, pentru că doresc să revin și asupra acestui punct, E bine, vreau să vă spun că evoluțiile uh, au existat și în acest domeniu, anul acesta vom lansa uh, două proiecte care se referă la uh, profilingul uh, realizat de poliție și dorim să ne asigurăm că acesta va fi uh, efectuat în mod corect, nu de către uh, agenții care lucrează pe stradă, ci de către niște roboți. În ceea ce privește întrebarea domnului Boni, noi lansăm uh, un proiect uh, dedicat, uh, un, un sondaj dedicat antisemitismului. Acesta va fi livrat anul acesta. Voi, vom publica rezultatele acestui sondaj în decembrie anul acesta. Și sigur că uh, se va referi și la modelele uh, tot mai pregnante de antisemitism din Uniune. Trebuie să ținem cont și de impactul mișcărilor negative în termen de stat de drept asupra cetățenilor Uniunii Europene și trebuie să vă spun că sistemul de informare uh, privind drepturile fundamentale ne va permite să uh, identificăm uh, tot ceea ce fac instituțiile și specifică instituțiile pe această temă. Salutăm sugestia domnului Boni referitoare la faptul că Parlamentul dorește să revizeze, revizuiască uh, părerile uh, cetățenilor și aș dori um, să mergem cu toții pe aceeași direcție și comisia ar putea să facă ceva asemănător. Domnule Iurec, vă mulțumesc foarte mult pentru observațiile dumneavoastră. Pot să vă spun că în ceea ce privește familia și uh, avortul, acestea nu sunt competențele noastre, deci nu este o competență pe care să o analizeze agenția noastră. Domnule Santini, în ceea ce privește biometrica, Raportul pe care îl vom publica în aprilie arată că practica de până acum nu uh, se referea la o legislație eronată, ci mai degrabă la implementarea eronată a acesteia. Și probabil că și după intrarea în vigoare a GDPR vom avea de-a face cu implementări eronate, dar este un subiect pe care trebuie să îl abordăm în continuare. Vom publica un ghid orientativ pentru cei care uh, implementează, deci pentru practicieni, acest lucru se va întâmpla odată cu publicarea raportului. Și Într-adevăr, și noi, în ceea ce privește apartenența, credem același lucru cu dumneavoastră. Diversitatea formului este foarte importantă. În ceea ce privește lipsa de resurse, da, vom reveni uh, la dumneavoastră cu o analiză detaliată și cu sugestii uh, referitoare la cum ar putea să fie mai bine sprijinite drepturile fundamentale uh, de către bugetul Uniunii Europene. Aș vrea de asemenea să vă informez că pe 28 noiembrie vom publica un raport bazat pe uh, un sondaj al nostru care se cheamă Being Black in the European Union, deci negru în Uniunea Europeană, de culoare se va aborda exact aspectele uh, pe care le-a menționat doamna Kenghe. Domnule Gomez, în final doresc să vă răspund și să vă spun că abilitățile noastre de a privi în afara zonei noastre de competență din punct de vedere geografic sunt limitate. Ne-am uitat ce se întâmplă în ambasadele Uniunii Europene în alte țări, pentru că astfel am reușit să colectăm date și am venit cu un aviz pe care vi l-am transmis dumneavoastră Parlamentului cu privire la uh, dezvoltarea țărilor uh, de returnare a refugiaților. Dar mai mult nu putem să facem pentru că uh, altfel de acțiuni ne-ar depăși capacitățile. Mulțumesc uh, cu privire la uh, observațiile făcute cu privire la Malta. Cu siguranță vom aprofunda toate aceste lucruri. Președinte, mulțumesc, domnule Flaherty, mulțumim că ați venit alături de noi și că uh, ne-ați oferit aceste informații. Mulțumim agenției pentru uh, munca grea și pentru faptul că ați subliniat faptul că contactul individual este foarte important și că uh, putem să ne adresăm dumneavoastră oricând. Domnul Boni a subliniat uh, importanța utilizării uh, strategice a materialelor puse de dumneavoastră la dispoziție. Este o colaborare pe care dorim să o continuăm în același fel și pe viitor. Dorim să avem uh, chiar un contact mai intens cu dumneavoastră. Vă mulțumim așadar pentru prezența alături de noi. Stimați colegi, dacă toată lumea este pregătită, putem să trecem la vot. Vă rog să luați loc. avem avizul uh, cu privire la Raportul anual pe 2016 privind protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene. Raportoarea este Barbara Kudrițca. Dorești să iei cuvântul? Te rog, foarte scurt. Da? Un minut. Avem doar uh, cinci amendamente de compromis și aș dori să vă recomand să votați în favoarea acestor uh, compromisuri și în favoarea textului final al raportului. Vreau să le mulțumesc tuturor raportorilor din Umbra pentru colaborarea excelentă. Vă mulțumesc! Mulțumesc, Barbara, și recomandarea de voturi în favoarea raportului. Nu pot decât să subliniez și eu și uh, să vă încurajez în această privință. Este toată lumea pregătită? Bun. Compromisul 1. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Compromisul 2. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 9. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. Amendamentul 10 și 11, amendamente identice, votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. Amendamentul 12. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Compromisul 3. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 16. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 22. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Compromisul 4. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Compromisul 5. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 27. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Și votul final, vot prin apel nominal, votul este deschis. Votul este închis se adoptă 39 pentru 8 împotrivă 3 abțineri. Felicitări doamnei Codrițca, doamnei raportor. Cu acesta se încheie votarea electronică, dragi colegi. Mr. Radev. colleagues, I, I tend to proceed to the next item. Dragi colegi, aș dori să trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, așadar vă rog să părăsiți sala în liniște. Vă rog să părăsiți sala în liniște, repetă președintele. Următorul punct este punctul 10 de pe ordinea de zi, Acordul dintre Uniunea Europeană și Barbados de modificare a acordului dintre Comunitatea Europeană și Barbados privind exonerarea de obligație de a deține viză de scurtă ședere. Începem așadar cu domnul Pavel, domnul raportor, căruia îi dau cuvântul. Mr. Chair. Dear colleagues, as the... Mulțumesc, domnule președinte. În calitate de raportor, um, Nu are rost să repet toate punctele care au fost uh, recomandate, însă doresc să subliniez care sunt cele mai importante schimbări care au fost propuse. Durata șederii, în primul rând, este vorba despre viză care oferă liberă circulație cetățenilor uh, Uniunii Europene și cetățenilor din cele șase țări atunci când călătoresc către altă țară pentru o perioadă maximă de 90 de zile în uh, intervalul unei perioade de 180 de zile, începând cu data primei intrări. Noua definiție se aplică în întreaga Uniune Europeană și în uh, Bahamas în contextul acestei vize de scurtă ședere. De când a intrat uh, în vigoare tratatul de la Lisabona, la 1 decembrie 2009, Uniunea Europeană a obținut uh, un statut de personalitate juridică consolidată. Um, această exonerare de viză acoperă mai multe uh, categorii de turiști care călătoresc um, Singura activitate care este exclusă de aici este cea de a călători pentru a desfășura o activitate remunerată. Relația între Uniunea Europeană și cele șase cărți, uh, pe aceasta am uh, subliniat-o. Um, relația dintre aceste țări și Uniunea Europeană este una care se consolidează uh, în permanență exonerarea uh, de viză va transmite un mesaj pozitiv în sprijinul acestor țări și vreau să vă atrag atenția și asupra implicării României, Bulgariei, Ciprului și Croației prin implementarea, aplicarea și dezvoltarea politicii de vize uh, în zona Schengen. Ca o sugestie a raportului meu, e bine, uh, consider că acesta trebuie să fie reflectat într-o declarație comună și apoi într-un acord. Această declarație comună încurajează autoritățile acelor țări să încheie cât mai rapid acorduri bilaterale cu cele șase țări terțe cu privire la exonerarea vizei uh, de ședere pe perioadă scurtă. În ceea ce privește calendarul, uh, Deadline-ul pentru amendamente este 26 februarie. Reuniuni uh, vom avea numai dacă va fi necesar examinarea amendamentelor de asemenea, iar votul la comisie uh, va trebui să ne spuneți dumneavoastră când va avea acesta loc și probabil adoptarea va avea loc cândva în mai iunie 2018. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, uh, Emilian. Doresc să menționez că ești raportor pentru șase dintre aceste recomandări. Vom uh, avea doar amendamente procedurale Așadar, doream să verific dacă vreunul dintre raportorii din umbră dorește să ia cuvântul. Miss Valero, please. Ja, jag vill bara säga att eh, vi har absolut ingenting emot eh, vissa lättnaderna. Det är väldigt bra att vi tar... Doamna nu avem nimic împotriva acestui raport, pentru că există tot mai multe țări în care uh, trebuie să se ajungă la această exonerare, dar vreau să vă transmit o idee. Uh, facilitarea regimului vizelor înseamnă pentru multe țări că vor putea, vor trebui să aplice și sistemul EAS. Dar acesta nu poate să fie o ușă din spate pentru a uh, obliga din nou țările respective de a introduce un sistem de vize. Uh, nu știu cum am introdus acest sistem în paralel cu facilitarea regimului vizelor și poate ar trebui să ne gândim la acest lucru. Mulțumesc. Doamna Heismanova. Mulțumesc foarte mult că mi-ați dat cuvântul. Domnule Pavel, felicitări pentru uh, activitatea desfășurată pe marginea acestor acorduri de exonerare a vizelor. În ceea ce privește exonerarea de viza a acestor țări, vreau să vă spun că exonerarea de viză pentru uh, scurtele șederi este un instrument important uh, care îi ajută pe cetățeni, care încurajează dialogul intercultural, înțelegerea, și este un sentiment de apartenență la o lume fără frontiere. Dar vreau să fac o solicitare, uh, vreau să solicit uh, Comisiei Europene mai multă transparență în uh, pregătirea acestor acorduri, dat fiind rolul de partener solid al Parlamentului European. Ar fi trebuit să primim mai multe informații, mai multe statistici și mai multe consultări cu Parlamentul European în toate etapele și mai ales înaintea de, de, înainte de încheierea acestor acorduri și nu după. Mulțumesc, domnul Rade de la PP. Mulțumesc. Dragi colegi, aceste acorduri sunt uh, foarte importante pentru cetățenii acestor țări și arată implicarea Uniunii Europene în dezvoltarea politică și economică a acestor țări. Trebuie să actualizăm aceste uh, acorduri în conformitate cu evoluțiile legislației europene. Bineînțeles, sunt de acord cu recomandările domnului Pavel de a da un de acestor acorduri, dar vreau să cer Comisiei Europene să să uh, aibă grijă în ceea ce privește calendarul, pentru că noi trebuie să ne dăm avizul conform înainte de intrarea în vigoare a acordurilor și nu la un an mai târziu. Ar fi colegial uh, să se acționeze așa și sperăm că pe viitor va da dovadă de către Comisia Europeană de un spirit uh, mai puternic colegialitate. Și vreau să mai vorbesc despre un lucru. Aceste acorduri trebuie să fie modificate pentru a se ține cont de faptul că Bulgaria și uh, România vor uh, face parte din sistemul de intrare-ieșire. Acest lucru a fost hotărât anul trecut și va intra în vigoare din 2020. Sper că Comisia se ocupă deja de acest lucru. Mulțumesc. Mulțumesc, spune domnul președinte. Dacă nu mai dorește să ia cuvântul nimeni, dau cuvântul din nou domnului Pavel. Îmi cer scuze, spune domnul președinte, doamna Vergia. Uh, nu m-ați văzut, dar sunt aici, în față, fața dumneavoastră. Da, mă alătur și eu uh, celor spuse de antevorbitorii mei. Din 2009 urmăresc acest dosar, deci, uh, bineînțeles, o să-mi dau cu părerea. Noi suntem pentru liberalizarea vizelor din motivele pe care le-a spus și colegul nostru din grupul liberal. Aș dori să insist asupra faptului că uh, această politică este una cu geometrie variabilă și când vedem despre ce țări este vorba, e foarte important acest lucru, fiindcă este vorba despre țări um, unde liberalizarea vizelor va avea uh, un rol important pentru europeni, fiindcă sunt destinații de vacanță foarte frumoase, deci ar fi bine ca liberalizarea vizelor să fie folosită și în politici de adevărat parteneriat. Mă refer aici, domnule președinte, nu o să vă surprinde acest lucru la prietenii noștri din Tunisia, care întâmpină mari greutăți în ceea ce privește descrierea negocierilor care să unor negocieri care să beneficieze ambelor uh, părți. Mă alătur și eu celor spuse în ceea ce privește transparența și nevoia de a respecta tratatele europene în acest sens, și anume Parlamentul European uh, trebuie să fie consultat în amonte, doamna Gabriel, care a fost raportor uh, pe acest subiect uh, mult timp a subliniat în nenumărate rânduri acest lucru și trebuie în continuare să subliniem importanța, fiindcă altfel își bat joc de noi, pur și simplu, și de drepturile Parlamentului European, dacă, dacă ni se Ni se cere părerea după. Noi trebuie să fim, informa- să fim informați uh, în ceea ce privește negocierile și trebuie să fie, să fie sesizat Parlamentul European înainte, fiindcă dacă se întâmplă post factum, nu mai are niciun rost. <clears throat> Mulțumesc, Maria Cristin. Emilian, vrei să mai spui ceva? Da, foarte pe scurt, vreau să mulțumesc tuturor raportorilor din urmă pentru colaborarea uh, lor și aștept cu nerăbdare voturile. Ana, did you want to take the floor? Ana, vrei să iei cuvântul? Foarte pe scurt, te rog. Mă alătur și eu uh, spuselor uh, lui Mari Cristin și avertismentelor, uh, semnalul de alarmă pe care îl trage, fiindcă acest lucru nu trebuie considerat business as usual, normal, dar fiindcă aceste țări joacă acum un rol foarte important în ceea ce privește spălarea de bani. Sunt uh, destinate de spălare de bani și nu numai. Există și scandaluri care afectează unele țări și state europene, Portugalia chiar, dar și Malta, sunt implicate în, în aceste, în așa, așa numită vânzare de cetățenie, de pașapoarte europene. Uh, deci asta în scopuri de spălare de bani. Iar uh, e vorba de companii care, companii care acționează și în Uniunea Europeană și acum sunt implicate uh, și în, uh, în probleme foarte mari pentru că se instrumentalizează acest sistem folosit pentru, pentru spălarea de bani în în de pildă, Federația s-a închis uh, și Nevis uh, se E vorba de uh, persoane care se ascund acolo de autoritățile fiscale care au căpătat bogăția în, într-un fel ilicit. Deci eu zic să avem mare atenție. Okay, thank you. So the, thank you all. Mulțumesc, mulțumesc tuturor pentru contribuția dumneavoastră. Mulțumesc domnului raportor. Termenul limită pentru înaintarea amendamentelor procedurale, dar fiindcă este o procedură de aviz conform, este 27, 26 februarie la prânz. Acum avem o oarecare problemă, fiindcă următorul punct pe ordinea de zi era programat la 10.40. E vorba de uh, reformarea privind sistemele modale, interoperabilitatea sistemelor de taxare rutieră și așa mai departe. Vreau să văd dacă domnul raportor este în sală. Nu este. Deci facem o pauză până la 11 fără 20. Raportorul pentru următorul punct de, la, de pe ordinea de zi, domnul Branislav, nu este în sală, deci vă rog să facem o pauză până la 11 fără 20. Deci să vă întoarceți la 11 fără 20 dacă vreți să participați la următorul punct privind interoperabilitatea. Mulțumesc! So suspension till 10.40.

Um, dear colleagues who are waiting for the interoperability point. Dragi colegi, despre punctul privind interoperabilitatea, îmi pare rău că, că amânăm și mai mult, să începem la ora 11. Îmi cer scuze membrilor și personalului. Doamna Sipel se bucură, ce bine! Domnul Weidehäuser uh, va fi la prezidiu de la 11. Deci începem la ora 11, punctul 16 privind interoperabilitatea. Și o să răspund și colegilor de afară că începem la 11.

So, colleagues, with some minutes of delay, we will restart with our... Uh, Dragi colegi, interoperabilitatea, următorul punct de pe ordinea de zi. Pe 31 mai 2017, Comisia a publicat propunerea de directivă. Este vorba de o reformare. Comisia TRAN este competentă pe fond și pe 22 iunie coordonatorii libe au hotărât să facă un aviz, iar domnul Scripec este raportorul nostru. Dacă uh, sunt întrebări, DigiMove este alături de noi și ne poate răspunde la întrebări. Dau acum cuvântul imediat domnului raportor. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să mulțumesc Comisiei pentru propunerea înaintată în cadrul prezentării reformării directivei privind interoperabilitatea sistemelor electronice rutiere, este limpede că libertatea de circulație a adus noi posibilități în mediul de afaceri, în domeniul transporturilor, în Uniunea Europeană mai ales. Una dintre intențiile reformării directivei este deschiderea pieței pentru sistemele uh, rutiere euro, um, electronice pentru a putea opera peste tot în Uniunea Europeană dacă pot să uh, Și, da, uh, și ar fi foarte bine dacă s-ar put, ar putea exista un sistem, uh, deci o cutie, să zicem, care să fie un aparat care să fie, poate fi folosit în toate statele membre, operabil în toate statele membre. Ideea de a avea un sistem uh, unic, uh, electronic, care să permită șoferului să uh, călătorească prin toată Europa fără să trebuie să se oprească și taxa rutieră să fie plătită, să plătească electronic, ar fi foarte bine, s-ar putea plăti prin transfer bancar. E bine, însă lucrurile nu au fost încă aplicate, dar puse în aplicare, dar ne sni situația. Trebuie să ne asigurăm însă că punem la punct un astfel de sistem pentru buna funcționare a pieței unice. Eu uh, mă aplec și asupra um, posibilității de a, uh, de a avea aceste sisteme de, pl- de plata a taxei rutiere uh, uh, care să funcționeze în toate statele membre. În momentul în care nu se plătește taxa rutieră într-un stat membru, trebuie să se poată face schimb de informații pentru a afla identitatea vehiculului. În uh, documentul meu am spus că este important să se facă diferența între o țară unde acest lucru este o infracțiune penală, deci neplătirea taxei rutiere, caz în care uh, ar înlesni procedura penală, dar în alte țări este doar uh, o chestiune administrativă, cum ar fi uh, neplata unei Uh, neplata uh, parcării, de pildă, ceea ce ar duce doar la o amendă. Trebuie să facem o diferență între aceste două sisteme. Unele țări suferă pierderi, fiindcă nu reușesc să folosească și aplice aceste taxe rutiere. Slovacia, de pildă, pierde foarte mulți bani în acest sens. Dacă Comisia ar permite schimbul de date, am reușit să umplem această lacună, ceea ce ar fi pozitiv, bineînțeles, dar consider, bineînțeles, că ar trebui să se um, facă unele modificări, să aducă unele modificări textului comisiei. Eu propun să se ia măsuri care să respecte întru totul GDPR, datele, se va face schimb de date personale și trebuie să ne asigurăm că se spune foarte clar că aceste date pot fi folosite doar într-o, într, -o, într -o anumită perioadă și într-un scop anume, pentru a ne asigura, și anume că se plătesc uh, taxele rutiere electronice. Acest lucru se aplică și uh, șoferilor uh, care conduc în mod periculos, adică nu folosesc. Dacă nu și-au pus centura sau dacă conduc sub influența alcoolului, ar trebui deci să se Uh, extindă sfera de aplicare. Principiul sub, subsidiarității și proporționalității ar trebui să se aplice aici, fiindcă plata taxelor rutiere electronice se poate asigura doar printr-un schimb de informații între statele membre. Noi considerăm că răspunderea ar trebui să rămână la nivelul cel mai local, uh, datorită subsidiarității și proporționalității uh, și asta pentru a nu se îngreuna sarcina administrativă, fiindcă doar așa putem avea un sistem eficient. Dacă am extinde sistemul spre a include și uh, amenziile de parcare, lucrurile ar fi și mai eficace. Dar dacă, într-un stat membru, neplata taxei rutiere este considerată infracțiune penală, Asta trebuie să se rezolve, să se soluționeze la, la nivelul statului membru respectiv. Aș vrea să mulțumesc tuturor colegilor, uh, mai ales lui Iosef Naci, care uh, mi-a trimis uh, comentarii foarte folositoare și sunt convins că amendamentele transmise de, co- de colegi vor îmbunătăți această propunere și dacă punem în practică această idee, dacă sistemul se va eficientiza, va avea de câștigat economia europeană și statele membre vor avea de câștigat până la urmă, bineînțeles. Să nu uităm că piața unică include și această posibilitate și ar fi, n-ar fi normal să-i pedepsim pe și ar fi normal să-i pedepsim pe cei care nu respectă regulile. Văd că avem doi raportori din umbră, din umbră în uh, sală. Vreau să mai întreb uh, în sală dacă mai dorește cineva să ia cuvântul. Deocamdată nu. Domnul Șogor. Thank you. I would like to... Oh, oh. Mulțumesc. Salut inițiativa Comisiei de a modifica neajunsurile legislației actuale și de a o eficientiza dat fiindcă legislația actuală nu și-a îndeplinit uh, în mare parte obiecti obiectivele. În ceea ce privește competențele noastre și impactul reformării directivei privind uh, protecția datelor personale și dreptul la viața privată. Salut accentul care se pune asupra protecției datelor și referirea care se face la articolul 16 al Tratatului Uniunii Europene. Este foarte important ca statele membre să respecte obligațiile în ceea ce privește condiționalitatea de folos- condiția de folosire și de stocare temporară a datelor pe baza principiului necesității și propor- proporționalității. În ceea ce privește utilizarea datelor, ar fi important să facă referire la punctele de contact naționale care ar trebui să uh, ofere informații necesare pentru recuperarea sumelor uh, neplătite. Conform definiției de la articolul 2b, um, autoritatea care percepe taxa rutieră poate să uh, fie, să, să aibă și dreptul de a, de a colecta informațiile necesare pentru colectarea banilor. Un punct asupra care trebuie să mai discutăm cu domnul raportor este dorința de a limita competența Comisiei de a adopta acte delegate la o perioadă de numai 5 ani. Știm că mecanismul pentru schimbul obligatoriu de informații între statele membre se bazează în mare parte pe prevederile directivei 2015 413 în ceea ce privește aplicarea transfrontalieră a infracțiunilor uh, rutiere, ceea ce permite Comisiei să adopte acte, acte delegate pe o perioadă de șapte ani. Dar directiva menționează în egală măsură că delegarea competențelor se extinde în mod tacit pentru o perioadă de, de aceeași, pentru, a, pentru aceeași perioadă, de aceea, pentru perioada de aceeași durată dacă Consiliul și Parlamentul nu se opun. Mulțumesc, mulțumesc, doamna Grapini mult, <clears throat> Brigitte. Sigur că este un uh, raport important. Este bine că mm, a existat această preocupare a Comisiei. Uh, sunt de acord cu ce au spus antevorbitorii mei. Noi trebuie să ținem cont, ca de altfel în toate rapoartele, și de subsidiaritate și de proporționalitate, însă în același timp trebuie să vedem cum uh, scoatem un raport echilibrat încât taxele să fie plătite corect de toți utilizatorii. Și aici eu am o întrebare întrebare și aș vrea să vedem cum putem clarifica. Sigur, o să uh, iau și poziția grupului pe care îl reprezint. Uh, dacă amenzile și dacă pedepsele sunt diferite în statele membre, este foarte dificil ca un operator să le cunoască, cum uh, va cunoaște un mic transportator uh, ce se întâmplă în 27 de state. S-ar putea să fie uh, uh, surprins că are o pedeapsă cu închisoarea într-un stat, o amendă în alt stat. Deci cred că este uh, o mare barieră în cunoașterea de către operatori a, mm, a diferitelor reglementări din uh, statele membre. Evident că vreau să ajungem la un compromis încât să ne atingem scopul, adică această modificare uh, să aducă un plus de claritate pe de-o parte, un plus de echitate în, în uh, operare și uh, nu, să nu fie uh, obstacole și, și costuri suplimentare. Din discuțiile pe care le-am nu, cu operatorii nu s-a identificat totuși măsuri optime pentru identificarea celor care se sustrag de la plata taxelor. Cum putem face să nu existe asemenea cazuri? Voi, după consultarea cu colegii din grup, voi transmite uh, până în 26, evident, uh, toate uh, amendamentele și sper să ajungem la un compromis bun, așa cum spuneam, încât să îmbunătățim propunerea Comisiei. Mulțumesc! Mulțumesc! Nu mai dorește nimeni să ia cuvântul, dar vreau să rog Comisia să răspundă întrebărilor domnei Grapini, după care poate domnul raportor vrea să ia cuvântul din nou, domnul Sușic. Thank you very much, uh, Chairman, and, uh, Mulțumesc. Uh, say uh, two words about. Uh, Mulțumesc, uh, domnule președinte, vă mulțumesc că m-ați invitat aici. Uh, câteva cuvinte la început cu privire la acest raport. Considerăm că protecția datelor cu caracter personal în cadrul acestei propuneri este esențială și tocmai de aceea salutăm modificările propuse de Parlament care merg în direcția unei încadrări mai bune a acestui aspect. Aș dori să menționez eventual două puncte asupra cărora nu suntem neapărat de acord Primul este acela de a avea un temei juridic dublu. De obicei, este o excepție de la regulă. Am înțeles că obiectivul acestei propuneri este acela de a se concentra pe uh, transport și nu vedem de ce e nevoie de un temei juridic dublu. În amendamentul 4 suntem de acord că procesarea datelor cu caracter personal ar trebui să fie mai bine încadrată, dar acest cadru ar trebui să acopere ambele obiective ale actului legislativ, nu numai interoperabilitatea, dar și o mai bună punere în aplicare. Și apoi, um, referindu-mă la întrebarea doamnei Grappini, cred că nu numai în cazul uh, taxelor rutiere, operatorii uh, din statele membre nu cunosc neapărat amenziile din alte state membre și sancțiunile de acolo. Dacă, de exemplu, lovești pe cineva într-o altă țară, nu știi neapărat care va fi sancțiunea sau amenda. Nu este un caz specific. Ceea ce propunem noi în această propunere este următoarea posibilitate de a identifica făptașul. Cred că, în conformitate cu principiul subsidiarității, nici nu am avea dreptul de a propune o armonizare totală a amenzilor. Avem o regulă generală conform căreia amenziile trebuie să fie proporționale, disuasive și, din păcate, am uitat al treilea termen, spune vorbitorul, dar um, acest principiu se aplică peste tot și nu cred că trebuie să mergem uh, în direcția unei armonizări de pline a amenzilor pe întreg teritoriul Uniunii Europene. Mulțumesc! Mulțumesc, uh, domnule Scripec. Nu știu dacă doriți să interveniți din nou atunci vă informez că termenul de trimiterea amendamentelor este 26 februarie, ora 12. Vă rog să readuceți aminte membrilor că e vorba de o propunere de reformare în conformitate cu regula 104 din regulamentul de procedură, conform căreia este obligatoriu ca amendamentele să se justifice dacă acestea sunt înaintate pe marginea părților codificate din această propunere. Numai amendamentele necesare din motive presante legate de logica internă a textului sau numai dacă aceste amendamente sunt în mod inextricabil legate de alte amendamente, numai acestea sunt derogate de la această regulă iar justificarea nu ar trebui să depășească 400 de caractere. Cred că am terminat cu acest punct de pe ordinea de zi. Nu știu dacă domnul Weidenholzer dorește să intervină. Dacă da, atunci puteți veni aici la prezidiu. Mulțumesc! Good morning. Uh, so we are, moving on with our agenda. Uh, Bună ziua! Trecem mai departe la următorul punct, uh, o prezentare a sistemului de informație Schengen, Schengen Information System și la cuvântul domnului Coelho. Mulțumesc, domnule președinte. După cum bine știți, pe 6 noiembrie, în cadrul acestei comisii, am aprobat poziția Parlamentului European cu privire la SIS. Eu mă voi concentra numai pe două dintre cele trei dosare, granițele și cooperarea polițienească. A avut loc primul trialog, imediat după această dată, sub președinția estonă, pe 16 noiembrie. Cu această ocazie, voi mulțumi și președinției estone pentru munca excelentă pe care au depus-o pe marginea acestor dosare și pentru cooperarea excelentă pe care am avut-o cu aceștia. Au avut loc zeci de ore de triloguri uh, până acum, atât la nivel politic cât și la nivel tehnic și uh, Desigur, de la 1 ianuarie acestea au avut loc sub președinția bulgară. Eforturile pe care le-am făcut până acum au mers în direcția potrivită, am acoperit toate dispozițiile comune celor două propuneri. Ne așteptăm uh, să terminăm prima rundă de discuții cu privire la propunerea legată de frontiere săptămâna viitoare. E vorba de un total de aproximativ 60 de articole. Ne rămâne încă o sarcină destul de complexă dacă dorim uh, să ne punem de acord cu privire la un text în timpul președinției bulgare. Eu sper că Comisia și Consiliul vor avea o poziție obiectivă. În momentul în care facem uh, o reformă, toți actorii instituționali trebuie să fie deschiși la schimbări. Și asta, desigur, implică luarea în calcul a poziției Parlamentului. Deci, dați-mi voie să fiu clar, nu voi face concesii pe poziția Parlamentului numai pentru a ajunge la un acord într-o primă lectură. Sunt convinsă că Comisia va îndeplini rolul unui mediator obiectiv și că Consiliul este la fel de deschis la compromis precum Parlamentul. Mulțumim, domnule Linas. Mulțumesc foarte mult. Aș vrea să adaug ceva la cele spuse de Carlos. Am uh, lucrat pe dosarul privind alertele de returnare în cadrul SIS. Pe acest dosar am lucrat uh, îndeaproape cu toți colegii din cadrul acestei comisii și am ajuns la o poziție comună foarte fermă la voturile din Libe, la care deja a făcut referire Carlos. Și ca să recapitulez, această propunere specifică îmbunătățește și extinde utilizarea sistemului de informare Schengen, astfel încât statele membre să aibă obligația de a introduce alerte în sistem pentru persoanele care fac obiectul unei decizii de returnare. Practic, introducem o nouă categorie de alerte în acest sistem. Parlamentul salută această propunere. Noi considerăm că e important ca aceste alerte să fie introduse în sistem și să fie utilizate pentru a verifica plecarea persoanelor care nu s-au calificat pentru primirea statutului de refugiați sau uh, protecție subsidiară. Poziția Parlamentului este aceea că introducerea alertelor nu modifică drepturile azilanților sau a refugiaților, ci pur și simplu îmbunătățește principiul uh, non-refoulement, tratamentul persoanelor vulnerabile, a minorilor. Toate aceste drepturi trebuie respectate când se implementează acest regulament. Am avut trei triloguri politice, am făcut și progrese, nu atât de repede cum ne-am fi dorit. Au mai rămas încă câteva chestiuni nerezolvate, de exemplu, garanțiile pentru cei care fac obiectul unei decizii de returnare. Am considerat subliniat că este important ca autoritățile din celelalte state membre să vadă în această alertă dacă s-a amânat sau s-a suspendat decizia de returnare sau dacă a existat uh, un apel, dacă aceasta a fost atacată în instanță de către persoana vizată. Uh, Aici uh, părerile în cadrul trilogurilor au fost divergente și în continuare încercăm să găsim modalități de a rezolva această problemă. Parlamentul încearcă să găsească modalități de identificare eficientă prin folosirea amprentelor digitale și uh, uh, alertele cu privire la deciziile de returnare. În anumite cazuri nu este posibil să facem acest lucru pentru că aceste informații nu sunt disponibile, mai ales dacă deciziile de returnare sunt luate în absenția. Aici încercăm să găsim o soluție specifică pentru preocupările Consiliului, în același timp punând accentul pe nevoia unei identificări precise. Alte chestiuni pe care le discutăm la nivel tehnic și pe care pozițiile sunt în continuare divergente, au legătură cu folosirea statisticilor la articolul 611, amprentele digitale în raport cu imaginile dactiloscopice, introducerea imediată și ștergerea alertelor, consultarea în cazul unui rezultat pozitiv, unde Consiliul a extins foarte mult propunerea Comisiei și încercăm în continuare să găsim o, un consens. Apoi, schimbul de informații în scopul returnării. În continuare avem un schimb de opinii la nivel tehnic și sperăm că, putem, că vom putea să obținem progrese cât mai repede cu putință. În linii mari, cred că ne îndreptăm în direcția potrivită. Aș vrea să le mulțumesc raportorilor din umbră pentru angajament și pentru spiritul de cooperare de care au dat dovadă. Multe mulțumiri și secretariatului, lui Catrin, uh, tuturor um, celor care ne-au oferit asistență, sunt convins că lucrăm cu toții în direcția unui rezultat bun. Mulțumesc. Acum dau cuvântul raportorilor din umbră. Vom începe cu cu primul raportor, domnul uh, Halariu. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că suntem cu toții de acord că e nevoie de o dezvoltare a SIS pentru a răspunde mai bine provocărilor actuale și viitoare. Unul dintre principalele noastre obiective ar trebui să fie acela de a îmbunătăți arhitectura tehnică a SIS, astfel încât să îi creștem fiabilitatea și pentru a asigura uh, disponibilitatea neîntreruptă a sistemului. Suntem deschiși la orice soluții în acest sens, dar vrem ca copiile naționale să rămână opționale. Noi considerăm că amenințarea teroristă și uh, amenințările interne sunt uh, foarte foarte grave. Vrem ca alertele în acest sens să nu facă obiectul unui, uh, unei verificări de proporționalitate. Din păcate, Parlamentul are o viziune mai liberală când vine vorba de securitatea cetățenilor noștri. Alertele privind refuzul intrării și al sejurului ar trebui să rămână flexibile și uh, să fie calibrate cu nevoile statelor membre. De asemenea, nu ar trebui să fie neapărat strâns legate de pedepse. Obligația de a introduce alerte privind refuzul intrării și al sejurului ar trebui să se aplice mai general. Noi vrem să se respecte regulile europene, chiar și atunci când persoanele care ajung la granițele noastre spun că nu au documentele necesare. Vrem să se, să se utilizeze datele biometrice, astfel încât să asigurăm o mai bună identificare a persoanelor vizate. Uniunea Europeană ar trebui să se adapteze mult mai repede la noile instrumente disponibile când vine vorba de datele biometrice, categoriile de date necesare pentru alerte. Ar trebui să analizăm foarte bine aceste categorii, astfel încât să nu se adauge mult prea multă povară administrativă și informații inutile în sistem. Accesul la SIS ar trebui să fie suficient de extins pentru a permite atingerea unor scopuri legitime inclusiv verificarea de către autoritățile competente în materie de azil. Propunerea de a face anumite alerte temporar indisponibile trebuie în continuare analizată. Trebuie să vedem dacă este posibilă din punct de vedere tehnic, pentru că considerăm că ar implica o povară suplimentară pentru utilizatorii finali. Propunerea de a nu introduce alerte în anumite cazuri ar submina întregul scop al regulamentului. Această problemă ar putea fi uh, rezolvată dacă um, luăm în calcul uh, caracterul executoriu al acestei decizii. ECR sprijină folosirea datelor biometrice pentru identificarea persoanelor, dar suntem de acord și cu folosirea amprentelor digitale și palmare în contextul deciziilor de returnare. Dreptul de a transfera informații în țările terțe în scopul returnării este o condiție sine qua non pentru o politică de returnare persuasivă. Condițiile excesive pentru transferul acestor date considerăm că ar trebui evitate, mai ales în condițiile în care scopul acestei propuneri este de a asigura o mai mare eficiență a returnărilor. ECR poate sprijini majoritatea compromisurilor la care s-a ajuns până acum ca urmare a trilogurilor. Mulțumesc. Urmează doamnă Sipel din partea raportorul din umbră. Mulțumesc foarte mult. Din păcate, colega mea, Miriam, nu a putut să fie prezentă, așadar îi voi citi notițele. Mulțumesc, în primul rând, celor doi raportori și echipelor lor pentru munca foarte bună și detaliată, precum și pentru colaborarea excelentă de luna trecută. Grupul nostru sprijină negocierile uh, de până acum pentru că încearcă să găsească un compromis între securitate și libertăți civile. Însă este foarte important ca Parlamentul să continue să își folosească armele atunci când vine vorba despre puncte esențiale. Mă voi concentra pe două aspecte în mod particular clar. Returnările. Nu este acceptabil pentru grupul nostru să fie introduse alerte în sistemul SIS cu privire la migranții care se găsesc în mijlocul unui proces de apel cu privire la returnare. Ei nu și-au uh, încheiat căile de atac și dacă sistemul permite astfel de căi, atunci ar trebui să le oferim șansa să le utilizeze. Consiliul însă nu este de acord cu acest lucru. Pentru a ajunge la un compromis, raportorul a uh, propus uh, măsura de uh, înghețare a alertei, însă pentru Consiliul acest compromis nu este suficient. Din acest motiv, îl rog pe domnul Lerners să își amintească cât de fermă este poziția Parlamentului în ceea ce privește aceste subiecte respectul pentru procesul juridic și uh, protecția datelor private. În celelalte două dosare, negocierile au evoluat bine. Cu toate acestea, ne confruntăm cu o criză fundamentală în acest dosar atunci când vine vorba despre evaluarea datelor care să fie introduse în sistem. Propunerea Comisiei sugerează că toți cei care sunt uh, implicați de mai bine de un an ar trebui să fie uh, introduși. Această perioadă este mai scurtă decât cea la care se referă uh, mandatul de arest preventiv sau alte uh, documente. Propunerea privind interoperabilitatea prevede o perioadă de 3 ani, de exemplu. Grupul meu a fost întotdeauna ferm cu privire la această perioadă, care ar trebui să fie de 3 ani. Însă, suntem dispuși să sprijinim uh, propunerea Comisiei. Cu toate acestea, trebuie să spun cât se poate de clar domnului Coelho și Consiliului că propunerea actuală a Consiliului, care solicită statelor membre să aibă o carte albă cu privire la cine să fie introdus în sistem, nu este acceptabil în nici o formă. Acest lucru permite acumularea de date privind uh, infracțiuni minore, um, amenzi de încălcare a limitei de viteză și altele care nu ar trebui să fie motiv pentru introducerea în baza de date. Acesta nu este un lucru care să fim de acord în comisia noastră și vă rog să țineți cont de acest lucru în uh, trialogurile pe care le vom avea pe viitor. Președintele, Mulțumesc, Birgit. Mai doresc alții membri să ia cuvântul? Nu este cazul, așadar uh, mă reîntorc către raportori, întrebându-i dacă doresc să răspundă. Domnule Coelho, vă rog. A word. În ceea ce privește ultimele puncte exprimate, sunt de acord cu perspectiva dumneavoastră. Cred că vom păstra punctul de vedere al Parlamentului European Însă, trebuie să evaluăm ce dorim să protejăm. În ceea ce privește introducerea alertelor, în prezent, realitatea este diferită dintr-un stat membru într-altul. Iar conform poziției noastre, noi considerăm că este necesară o armonizare. Altfel, vom vedea că statele membre vor trata alertele în mod diferit. Sigur că status quo-ul din acest moment este de competență națională. Deci orice pași pe care îi facem pentru a introduce un anumit nivel de armonizare va reprezenta un pas înainte. Sigur că, din punct de vedere politic, va trebui să evaluăm lucrurile, să vedem dacă progresul este suficient de bun. îmi dau seama că trebuie să ajungem la un compromis cu Consiliul și sper că președinția bulgară va solicita Consiliului să renunțe la uh, anumite puncte pe care le susțin, astfel încât să poată ajunge cu noi la un compromis. Probabil că soluția de ultimă instanță nu va fi atât de puternică precum își dorise Parlamentul, dar nici atât de ușoară, precum prevăzuse sau prevede Consiliul în acest moment. Vom vedea însă ce vor aduce negocierile și care va fi, până la urmă, compromisul final. Președintele, mulțumesc, Carlos. Cu acesta încheiem acest punct și acum vă invit să vă alăturați unei uh, reuniuni comune care se desfășoară împreună cu Comisia pentru Drepturile Femeii și ne mutăm în uh, sala 3E2. Vă mulțumesc!